la ora 12. Proiectul de calendar pentru 2016, acesta a fost adoptat la 30 aprilie în conferința președinț președin președinților. Puteți găsi toate aceste informații pe internet. Termenul de depunere a amendamentelor e uh, marți 19 mai la ora 12 și votul va avea loc miercuri la ora 12.